Guten Morgen, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Bun venit la reuniunea comisiei noastre. Văd că astăzi suntem mult mai mulți decât ieri după amiază, însă nu mai e luni, e marți dimineața. Încă o dată bun venit tuturor. La o ședință maraton cu voturi pe marginea unor dosare importante pe care le-am dezbătut, care se concluzionează astăzi. Sper că toată lumea și-a adus cartelele de vot, pentru că din când în când va fi necesar să verificăm și electronic. Și toți cei care descoperă doar acum vor trebui poate să-și mai procure cartela, văd că însă lucrurile par să funcționeze. Trecem atunci la punctul 10 al ordinii de zi, politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice, un aviz pe care l-am întocmit uh, eu, unde există 33 de amendamente. Amendamentul 1, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 se împarte în două părți. Partea 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul numărul 3. Votul este închis.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 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 18. Votul este deschis.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 abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 49 pentru, 2 voturi împotrivă, 3 abțineri. Așadar, rezoluția a fost adoptată cu mare majoritate și va merge la Comisia pentru Piața Internă. Domnule președinte, voiam să vă rog să uh, nu, observați că la amendamentul 3 am votat pentru, dar nu funcționa consola de vot. Nu am introdus bine cartela, deci eu am votat pentru amendamentul 3. Vă rog să țineți cont de acest lucru. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, die, die funktioniert jetzt, die mașină. Die Mulțumesc, sper că aparatul dumneavoastră funcționează acum, că veți mai avea nevoie de el. Mulțumesc pentru observație. Așadar a fost uh, primul vot și continuăm cu punctul 11, acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției petrolului în Europa.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 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, 29 și 31 au fost votate împreună. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 Weisgerber pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 36. Votul este închis. Se respinge. Da, nu am văzut bine. 35. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 și 41 împreună pentru.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 abțineri, se adoptă. Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ei bine, aceasta a fost lista amendamentelor. Trecem acum la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. 46 pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări autorilor acestui aviz în ceea ce privește prospectarea petrolului în apele europene, o temă foarte importantă. Trecem acum la punctul 12. Așadar, punctul 12, raportul Martin Kellenen. norme în ceea ce privește emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Wann ist deine da Prozedur?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 pe următoarele amendamente. Amendamentul consolidat 1, care se votează împreună, împreună cu amendamentul consolidat 2 și 3, cons- amendamentul consolidat 9 și 10, <clears throat> am- amendamentul consolidat 5 împreună cu 6, amendamentul consolidat 4 și uh, toate amendamentele la articolele 1 și 2. Da, într-adevăr, am primit solicitarea din partea verzilor pentru aceste voturi nominale. Procedura spune că dacă toată lumea este de acord, se poate, dacă o, un sfert dintre dumneavoastră nu sunt de acord, atunci nu se poate. 16 so. Also, es ist umgekehrt. Invers este un drept minoritar, votul nominal, dacă un sfert dintre membrii sunt de acord, ar fi vorba de 16 membri. Așadar, vă întreb cine este pentru vot nominal pe punctele menționate.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 nu figurează pe lista mea, dar vă rog să interveniți dacă uh, uităm cumva să le votăm nominal. So, es geht los. Eine lange... Începem așadar o votare lungă astăzi. A venit chiar și Elmar Brock atunci când este vorba de vehicule utilitare ușoare. Bun venit! Începem așadar cu ITRE 1. Chris Davis. Brock knew that this was the Environment Committee. I mean, this is... Vreau să-l întreb domnul Brock dacă știe că este Comisia de Mediu, că în 11 ani nu l-am văzut deloc. Bineînțeles că îi doresc bun venit. Uh, likes to vote uh, on light uh, vehicle. El este un uh, luptător la categoria grea, care îi place să voteze în legătură cu vehiculele ușoare. Poate de aceea este astăzi aici. Scuze pentru comentariu. Începem așadar votarea. Amendamentul I3.1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 1. Vot nominal. Votul este deschis. Wir warten, bis der Kollege Perello noch die reingesteckt hat. Jetzt. Așteptăm, îl așteptăm și pe colegul Pirilio. Acum votul este închis. 23 pentru, 36 împotrivă, o abținere se respinge așadar. Acum. Articolul 1, aliniatul 1, amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56, 57, 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 9 cu vot nominal. Votul este deschis. Bine.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 Also die Technik funktioniert, das hat dann gestimmt. Tehnica funcționează așadar. Also, es geht weiter Seite 3. Continuăm pe pagina 3 cu 74, Weiss, Gerber, Crostet, etc. Cine este pentru? 74. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și prin vot nominal, pentru că fusese oricum solicitat. <laughs> So, Abstimmung beendet. Votul este închis. 29 pentru, 31 împotrivă. Se respinge așadar. Trecem acum la 75. Cine este pentru? Încă o dată. Cine este pentru 75? Împotrivă. Abțineri se respinge. ITRE 12 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 78, 79, 80 și 81. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 și 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. TRAN 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 383, TRAN 8, ITRE 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 84. Abstimmung beendet. Votul este închis. Se respinge. I315 pentru. împotrivă, obține, se adoptă. 85. 88, 91, 93, tran 10, 16, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86, 92, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89, ITRE 17, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87, 90, 94, TRAN 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu? Eram la 87, 90, 94 și tran 9. Repetăm încă o dată cine este pentru acest bloc de amendamente. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, 96 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 99. 104. 99 și 104. Deci Cine e pentru? Nu sunt diferite, deci votăm doar 99. Cine este pentru 99? Împotrivă? abțineri, se respinge. 104. Împotrivă, abțineri, se respinge. Nozeci și opt, o sută, o sută unu, o sută doi, o sută trei, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Und beendet. Votul este închis. Se resping. 97, I3, 18, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping, dar verificăm. Abstimmung beendet. Votul este închis. Se resping. 95 grote. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 11 este caduc. Și ajungem la amendamentul consolidat 4 cu vot nominal. Votul este deschis. Ah, Beendet. Votul este închis. 25 pentru, 37 împotrivă. Se respinge. 105 Wills dafür. 105 Wills pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 18, Berlata 111 și 108 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Doamna Verscaia dorește să verificăm. Verificăm așadar, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. La limită, da. Apoi, identice, 109 și 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Identice, 115, itră 18. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru și 117 împreună pentru. Încă o dată 114, 117 împotrivă. Abțineri. Verificăm. Beendet. Votul este închis. Se resping. 112 și 118 pentru împotrivă abțineri se resping. Tran 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. 113 Antonescu pentru împotrivă abțineri se respinge. Așadar, 113, doamna Vais, chiar vă dorește verificarea, votul este deschis. Votul este închis. De la PPE e un vot în plus. Trebuie retras o cartelă. Continuă să fie prea multe, acum e bine. Votul este închis. Se respinge. 116 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 119 și 120 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 124, 127 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Era și 318 în acest bloc. Continuăm cu 123 și 126 pentru, împotrivă, abțineri, să resping. 121 și 128 pentru, împotrivă, abțineri, să resping. 122 și tran 12 pentru, sau sunt diferite? Bani. 122 312 pentru, împotrivă. Abțineri se resping. 125 pentru, împotrivă. Abțineri se resping. 129 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 130-131 pentru, Împotrivă. Abțineri. Să resping. 132, 133, 134. Gardini, Vălean, Berlato pentru. Împotrivă. Abțineri. Să resping. 136, Itra 18. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri să resping. 138, 140 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Un vot în plus de la socialiști. În continuare, în vot în plus. Acum e bine. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul consolidat 15, care îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, aș zice, dar verificăm. Prüfen wir das. Ein S und D zu viel. Un Wort. în plus la socialiști. Votul este închis. A fost un vot clar, 37 la 25, deci se adoptă.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 2, 134, 133, 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, amendamentul consolidat 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cred că a fost un vot clar, dar verificăm. 13, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Să ai și mă Am avut noroc de data asta părea un vot clar, dar a fost la limită, într-adevăr. So, 144 Wills. pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Care era identic cu 150 și 151. Tran 13 acum pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. O 152, 153, 154 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Votul este deschis atunci. Votul este închis. E respins. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. Tran 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. <clears throat> Amendamentul consolidat 14. Votăm normal. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm atunci electronic. Amendamentul consolidat 14. Votul e deschis. Und beendet. Votul este închis. Da, e greu să recunoști câte un eșec, dar asta este viața. Articolul 5, 158. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. ITRE 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 160. Pentru? Dacă ITRE 19 a fost adoptat, sau îl verificăm electronic încă o dată, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă așadar și atunci cad și următoarele. Continuăm cu 162 Utschi. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 164 pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 163, 159 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Intră 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165. Continuăm cu în articolul 5, 3, 166, 167. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 169 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 și 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. În același bloc și tran 18. Continuăm cu 163, 159 Trebuie să votăm partea a doua de la tran 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Osta <clears throat> 63 și 159 identice. La fel și 168. Weisgerber și alții. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se resping. Litre 19, partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, nu reiese clar, verificăm așadar. Abstimmung beendet. Votul este închis. Se adoptă. Dann machen wir weiter bei... Continuăm cu ITRE 19, partea a patra. Și Antonescu 171. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 163. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 159. Pentru? Da, fuseseră împreună. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm amendamentul consolidat 7. Und beendet. Votul este închis. Ca să știe toată lumea care a fost raportul de forțe. E respins așadar. Acum 146 și 156 pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri se resping. Itre 20, 148 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul consolidat 16. plus 7 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 17 și amendamentul 8 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 18 și 9 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Articolul 7. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173, 176 și 321 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178, 179, între 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 182 pentru. Împotrivă. Încă o dată. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 183, 181, I323 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 187, 188, ITRE 24 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri se resping. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 8. Vot normal. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190, 191, 192, litre 25. Nu e pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingă. 197 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 193 prima parte, 194 prima parte, 195 și 326 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se resping. Tran 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 193, partea a doua, 194, partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 198, prima parte, 199 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Articolul 8. 200 și 203 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe pagina următoare, 211, 212, 199, 213, 198, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 215, 216, 217, 198, 199, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219, 220, 221, 222, 198 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe pagina următoare, amendamentul consolidat 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229, prima parte, 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. Împreună cu 229 și 231. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 232, 233 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Tran 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236, 237, ITRE 27 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 239, ITRE 28 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 238, 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri,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 și se adoptă 33 la 29. Tran 25 și 329 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Tran 26 și 330 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. ITRE 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 al raportorului pentru. Manu, e caduc. Trecem acum la compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Pentru că ne face plăcere. Votul e deschis. Votul e închis. Surprinzător. Dar se respinge. Dann stimmen wir ab 241. Votăm acum 241. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 242. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm și 242, votul e deschis. Votul e închis. Chiar la limită, dar e respins. 243, 244, 245, tran 28, titre 32. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 22. Cu 246 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 247 <clears throat> pentru. Verificăm amendamentul consolidat 22 și 246 împreună. Dann ist beendet. Votul e închis. Într-adevăr, se, res se resping. 247 LPH, Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 248 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 29 pentru împotrivă abține se adoptă. 249 pentru împotrivă abțineri se respinge. Itre 33 partea 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 10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 dar acesta e caduc. Am făcut puțină economie de timp și continuăm la pagina 27 cu Schlitter Harms 266. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 267 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 268 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 270, 269 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 271 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 272 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274, șaptezeci patru, șapte șase. Cine e pentru? Dar acestea sunt toate caduce.

Împotrivă. obțineri Se adoptă. 277 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 282, 283, 251, 252. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12 și 284. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 8. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Articolul 12. Amendamentul 285, identic cu 286, 288, 289. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. ersten drei stimmen wir ab, der zweite Teil ist hinfällig. Ja. Wir stimmen bei 15 den ersten Teil ab. votăm la 15 prima parte. Cine e pentru prima parte, așadar? Împotrivă? Încă o dată, cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă așadar. În partea a doua e caducă. Dacă se dorește, putem și verifica. 15, partea întâia. Abstimmung ist beendet. Votul este închis. Ți se adoptă. 287, 33, Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Ambele sunt caduce. Pentru că s-a adoptat un amendament anterior. Continuăm cu compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează acum anexele. Litere 35, prima parte, pentru, împotrivă, verificăm. Beendet. Votul e închis. Se adoptă. Acum, 291 pentru. 291 pentru. Ba, nu e caduc. Es geht weiter bei... Continuăm cu amendamentul consolidat numărul 2. Wer ist dafür? Konsolidiertes Amendment 2. Cine este pentru amendamentul consolidat numărul 2? Împotrivă. Se respinge. 295. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat numărul 3. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 35, partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 300 pentru, împotrivă, abțineri să respinge. 301-302 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri Îți adopt. 303 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 303 Votul este închis. Se respinge. 304 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 305-306 pentru. <clears throat> și 337 împreună. Așadar pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 307 pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri, se respinge. 308, 309, tran 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Verificăm 310. Is Votul e închis. Se respinge. 311 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la considerente. 17 pentru, împotrivă, Încă o dată. Prea puține mâini ridicate. La 17. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Ne se respinge. ITRE 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 și 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat 20 cu 21. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm ITRE 4. Votul este închis. Se adoptă. Dann geht's weiter bei 24, 25. Continuăm cu 24-25. pentru? Împotrivă? Abțineri? Îmi se respingem. 26 e caduc, la fel și 27. 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 29. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi, 30, 31, 33, 35. nu e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, 37 și 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respingă. Tran 1 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 38 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46, 41, 44, 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru Pieticainen. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. I3 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 50 tran 4 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. i 10 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Litră 10. Verificăm așadar litră 10. Abstimmung beendet. Votul e închis. Se respinge. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tran 5 și 53. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Matias? Solicit întreruperea votului înainte de votul final pentru că trebuie să ne mai consultăm. 5 minute. E foarte bine pentru că și noi trebuie să verificăm dacă nu am uitat cumva ceva. Așadar, o scurtă întrerupere. Seid ihr alle da? Ați revenit cu toții? Da, se aude. Înainte să trecem la votul final, trebuie să votăm trei amendamente pe care le-am uitat. Vă rog să redeschideți pagina 30, anexe. un amendament uh, care credusem că e caduc, dar uh, amendamentul consolidat 4 nu fusese adoptat. 291, 200, 292, 293 și 335, partea a doua. Acestea trei le mai votăm încă o dată. Așadar, pagina 30, 291, Vils. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 292. Pentru? Amendamentul Weisgerber. Împotrivă? Abțineri se respinge. Verificăm. 292. Așadar, votul se închide, se respinge. Și ITRE 35, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. Așadar, am concluzionat lista de vot și trecem acum la votul final, vot electronic. nominal. Abstimmung ist beendet. Votul e închis. 31 pentru, 25 împotrivă, 2 abțineri. Iar acum votul asupra proiectului de rezoluție legislativă. Votul e deschis. Votul este închis. 32 pentru, 25 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului Martin Callanan. Raportorul dorește să intervină, vă rog. <clears throat> Domnule președinte, nu am fost la votul pe proiectul de rapid de votul proiectului de raport, dar vă rog să-mi spuneți și mie cifrele, dacă se poate. Înainte să plece toată lumea, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. A fost un proces extrem de dificil, știu că nu am fost de acord asupra compromisurilor și de aceea a trebuit să votăm uh, atât de mult, dar vreau să mulțumesc tuturor pentru cooperare, tocmai pentru că am avut puncte de vedere atât de diferite. Ne așteaptă un drum anevoios și știu că vom putea păstra relații bune. Avem uh, divergențe politice, dar ne-am înțeles foarte bine. Mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor pentru răbdare. Uh, mulțumesc uh, sau mulțumiri și raportorilor din umbră. Rezultatul votului asupra raportului a fost 31-25-1. Iar acum apare și pe ecran 32-25-1 încă o dată. Und danach die Tagesordnungspunkt 13. Punctul 13 al ordinii de zi. Informarea publicului larg în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de rețete medicale. Modificarea regulamentului numărul 726 din 2004, raportor Christopher Fielner. Mulțumesc, Domnule președinte, știu că nu avem timp, dar vreau... Am greșit microfonul, mă scuzați. Știu că presiunea e mare, nu avem mult timp, dar am să fiu succint, vreau să mulțumesc tuturor celor implicați pentru că s-au fost atât de înclinați către compromis. Dacă am fi spus cu un an în urmă că ne vom afla în situația în care ne aflăm astăzi, nu aș fi crezut. Nu aș fi crezut că voi avea un sprijin atât de larg pentru compromisuri și pentru amendamentele consolidate. Și de fapt nu este realizarea mea, este realizarea raportorilor din umbră care au avut o atitudine foarte constructivă și au venit cu idei foarte bune. Mulțumesc tuturor, haideți să votăm! Ok. Vielen Dank für den Dank an alle, die da mitgearbeitet Mulțumesc tuturor celor care au colaborat. Așadar, Euh. Domnule președinte, câteva cuvinte foarte rapid după ce a luat cuvântul raportorul. După cum a spus domnul Fielner, raportorul nostru, într-adevăr, am făcut progrese mari, am făcut progrese mari în elaborarea acestor două texte și cred că era foarte important să reușim să progresăm. Mai sunt câteva divergențe, după cum uh, se va vedea la vot, respectiv la compromisurile 1 și 2, care nu sunt complet uh, puse la punct, dar în general am reușit ca pacienții din întreaga Europa să fie mai bine informați și mai bine îngrijiți datorită nouă. Ok. Dann uh, Karl Schlitter zu dem... Bun, acum Karl Schlitter ce privește amendamentul înaintat. În primul rând doresc să-i mulțumesc unui raportor cu care am avut un dialog extrem de constructiv de-a lungul întregului proces și tocmai de aceea doresc să îmi retrag amendamentul numărul 3 pentru respingere, pentru că propunerea inițială a Comisiei nu uh, funcționa, dar uh, mulțumită uh, atitudinii constructive a raportorului, avem acum o propunere pe care putem continua lucrările. Deci îmi retrag amendamentul 3 privitor la respingere. Oh, dann können wir loslegen. Așadar putem începe cu amendamentele 6 și 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 8 și 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 10 <clears throat> și 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru. E identic cu... Doar 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu se respinge. Treisprezece și paisprezece erau identice. Continuăm acum cu încă 3 pentru Împotrivă. Abțineri se Nimic o 4 pentru. Împotrivă. Suntem la IMCO 4, nu ITRE 4. ITRE 4 e caduc. IMCO 4, așadar, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm numărul 2. Abstimmung beendet. Votul este închis. Numărul 2 a fost respins. 15 și 16. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este închis. Și au fost adoptate. IMCO 5 și ITRE 5 sunt caduce. 17 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu IMCO 7 și ITRE 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 și 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se resping. I38 pentru, împotrivă, abțineri, nu se adopt. IMCO 8, e caduc. 23 șliter pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se dorește verificarea la 24. So ist beendet.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 împotriva abțineri se adoptă. Unul al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. I3 2 e ca tu. Numărul 5 acum pentru împotriva abțineri se respinge i 3 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi avem votul final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 52 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. pentru acest proiect. Ich höre, wir müssen eine zweite Schlussabstimmung. Îmi se spune că trebuie să facem un al doilea vot final pentru că este o propunere de rezoluție legislativă pe care o votăm acum. Votul este deschis. Votul este închis. 51 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Încă o dată felicitări raportorului. Urmează punctul 14 de pe noastră de zi, directiva. Ja, das habe ich in das Wort invest markiert. Ne? Das ist So, das ist eine größere Abstimmung, wie Sie Ja, wird mal mai amplu, după cum vedeți. 21 bei. Karl Schlitter? Ja. Karl Schlitter își păstrează punctul 29 din aceleași motive ca în, la punctul anterior. Ne retragem amendamentul de respingere. Așadar, continuăm pe pagina a doua la articolul 1. Also, compromis 1. Wer ist dafür? Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat 1 pentru. <clears throat> Împotrivă, abțineri, se adoptă pentru consolidat 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul consolidat numărul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ein 80 Wir stimmen nur über den ersten. La 82 votăm doar prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se adoptă. IMCO 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 83 cu vot pe părți. Prima parte pentru? Prima parte așadar. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 12, I37. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 84. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88, 89, I3, 8 pentru, Împotrivă. Abține. Se adoptă. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nouăzeci și opt și Carniu pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 99-100 <clears throat> pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Next Seite. Pe pagina următoare, 110, Carl Schlitter, cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Check. Verificăm. Abstimmung beendet. Votul este închis. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm pe pagina următoare. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Weiter geht's mit Continuăm cu IMCO 15 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Oste 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 16 Verificăm la 119. Ne avem încredere, așa -i? Votul este închis. Se adoptă. Imco 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. nächsten müssen wir alle abstimmen. Trebuie să le votăm pe următoarele. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Verificăm. Votul este închis. Se adoptă. 121-122. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. O să 21, 122, verificăm. Votul este închis. Se adoptă. I312. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123-124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Hmm, acesta e caduc. Pe pagina următoare continuăm cu 100 26 și IMCO 18. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 127 IMCO 19. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 Verificăm 126 și IMCO 19. Se adoptă. Treisprezece al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Lista de vot spune că amendamentul 129 este caduc pentru că a fost adoptat amendamentul consolidat numărul 3. Numai că aici este vorba de tipul de informații care să fie puse la dispoziție, iar amendamentul 9, 129 merge mai departe și poate fi preluat ca și completare după articolul 1.5, după propunerea Comisiei, dacă îmi permiteți să-i dau citire, o foaie de date se alătură ambalajului din care să reiasă într-o formă clară de restul specificațiilor datele de care are nevoie pacientul ca să poată înțelege care le presupune acel medicament. Mă întreb dacă putem prelua această completare. Îl întreb pe raportor dacă este de acord. Also, die Meinung hier oben ist eigentlich, dass das durch den Opinia de aici, de la prezidiu, este că este acoperit acest amendament prin amendamentul consolidat numărul 3, de aceea trebuie să vă spun că nu mai votăm. Something shouldn't be inside. Ist abgedeckt. So wir Respectivul amendament era deja acoperit prin amendamentul consiliat 3. Restul sunt caduce. Asta a fost farmecul voturilor inițiale. Am câștigat foarte mult timp. Excelent. Continuăm la pagina 15 cu Amendamentul 187, gil Parniu. Cine este pentru? Amendamentul este retras. So, 188 zurückgezogen. Și 188 e retras. Votăm IMCO 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Ja. ITRE 23. Așadar, ITRE 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Apoi. 189, IMCO 32, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament lingvistic, ITRE 24, continuăm cu ITRE 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 26, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191-192 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 196. IMCO 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 197. Marina Iana Cudacis. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Hidra 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198, 99, 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. De ce? Să verificăm. Bine, verificăm Itre 30. Everybody voted? In favor, yeah. Toată lumea a votat. Raportul was in favor, so good. Raportorul a fost pentru, deci e bine. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205, 206 și 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inco 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 și 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 și IMCO 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 și 224 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 225-226 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 229-230 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 20. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peter Lize. Da, domnule președinte, mulțumesc. Aș vrea să solicit ca la 231 să avem un vot separ, un vot pe părți. A doua parte să înceapă cu By Way of Derogation, chiar la sfârșit și să votăm separat această a doua parte. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, v-aș fi recunoscător. Vă mulțumesc. Facem, deci, un vot pe părți. Dacă toată lumea știe despre ce e vorba, votăm prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte acum pentru, împotrivă, se adoptă și a doua parte. 233. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 și 37 pentru, împotrivă, abțineri, eu zic că se adoptă. Verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se respinge. Bine că am verificat. Însă, așa se pare. 238. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 239, 240, 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 244 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 245 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 246 și IMCO 37 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. i 36 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. INCO 39 pentru împotrivă abțineri se adoptă 256 pentru împotrivă abțineri se respinge 257 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 259 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 INCO 42 și 267 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 268 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 269 pentru împotrivă abțineri se respinge. 270 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 273 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 272 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 270 261 271 și IMCO 38 se adoptă. ITRE 38 pentru Împotriva abțineri se adoptă. 274 pentru Împotriva abțineri se adoptă. 275 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 276-277 pentru. Împotrivă. Aptă. Verificăm 277-278. S-a închis votul. Se adoptă. Weiter geht's mit... Mergem mai departe cu 280. Corin Lepage pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 283. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 282. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următoarea pagină. 285. Irjima Stalca. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 286. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 287 și INCO 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 189 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. unu pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Und beendet. S-a închis votul. Se adoptă. I342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Și trecem acum la considerente. 30 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 34 și IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 1 pentru, împotrivă,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 42 și IMCO 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 2. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 3. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 43. Pentru împotrivă abțineri, se respinge. IMCO 4 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și patru, patruzeci și cinci, pentru. Împotrivă, abțineri, se resping. Trei, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 Prima parte, pentru Nessa Childers, pentru împotrivă, abțineri se respinge. Atunci 5 tot doar prima parte, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 55 uschi pentru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 IMCO 6 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Și am ajuns la ultima pagină. Ce fericire! ITRE 6 ITRE 6 Pentru Împotrivă Verificăm. I36. Abstimmung B. S-a închis votul. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și am ajuns acum la votul final asupra proiectului de raport astfel modificat. S-a deschis votul. Kollege Sonic muss noch den Knopf drücken. Domnul Sonic mai trebuie să apese pe buton. Ați votat? Aha, so. Dann sind wir... Iată că toată lumea a votat. 48 da, 1 nu, 3 abțineri. Și trecem acum la al doilea vot asupra propune, proiectului de propunere legislativă. S-a deschis votul.